Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Veuillez m'excuser. Dragi colegi, ne reluăm lucrările. Îmi cer scuze pentru întârziere. Reluăm. Deci, cu următorul punct de pe ordinea de zi, și anume schimbul de opinii cu Eurocontrol în ceea ce privește impactul COVID-19 asupra traficului aerian european. În rândul nostru în sală, în rândurile noastre în sală, este domnul Brennan. Îi urăm bun venit, îi mulțumim pentru prezență. Sunteți director general al Eurocontrol. Știți uh, în ce măsură uh, ne sunt, sunt foarte importante pentru noi aceste schimburi. Puisque le secteur aérien. Suntem foarte îngrijorați de Uh, situația actuală, deoarece de la începutul uh, pandemiei, uh, traficul aerian își revine foarte greu și mai ales afectată este partea socială, pentru că este vorba de milioane de locuri de muncă. Deci, ne vom lua timpul să vă ascultăm analizele dumneavoastră în ceea ce privește situația actuală, dar și previziunile pentru viitor ne vor ajuta să luăm decizii pentru viitor, pentru că mm, probabil nu putem să o luăm de la capăt uh, ca înainte de COVID. Veți avea la dispoziție aproximativ 10 minute pentru intervenția dumneavoastră, apoi deschidem dezbaterea, iar apoi veți avea timp să răspundeți la întrebări. În orice caz, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Aveți cuvântul pentru 10 minute, domnule Brennan. Thank you, Madam Chair. It's a pleasure to be here. So, first of all, um... Mulțumesc, doamnă președinte, o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici. Eu cred că e important să discutăm despre elementele principale cu care ne confruntăm. La re- în ceea ce privește rețelele, am pierdut 4 milioane de zboruri în ultimele șase luni. Avem 970 de milioane de pasageri care nu au călătorit și 60% este pierderea de pasageri linilor aeriene, pierderea totală pentru a ne reveri la nivelul din 2019, un nivel destul de ridicat, uh, vom avea nevoie de câțiva ani, deci până în 2025. Este o redresare foarte lentă. Am văzut de asemenea cum miliarde de euro au fost folosite pentru a salva companii de stat, Lufthansa, Air France, Alitalia, KLM și efectul social este imens și anume vorba de 6 milioane de locuri de muncă care sunt în pericol. Mii de lucrători în aeroporturi, uh, cei din uh, sectorul de producție de asemenea sunt în pericol și e important ca Parlamentul European să-și dea seama că e vorba de un lanț valoric întreg, de la cei care lucrează bagajiștii din uh, aeroport până la cei care produc avioane. Am început o recuperare Gradual în iunie, însă în ultimele 10 zile cifrele s-au plafonat, nu au mai crescut. Deci vorbim de minus 55%, pierdere de minus 5%. Dacă ne uităm la cifrele de acum un an, avem o reducere de 55% în ceea ce privește zborurile. Și asta înseamnă o scădere și la pasageri și la traficul prin aeroporturi. E o situație pe care această industrie n-a mai trăit-o și nici lucrătorii în această industrie. Acum, în ceea ce vrește primele cinci uh, companii aeriene din dreapta, vedeți că cele mai mari din Europa, Ryanair, cea mai mare, are o reducere de 40%, EasyJet 37%, uh, Turkish Airlines 53%, Air France 38% și Wizz Air 38%. Uh, vedeți că sunt cifre în scădere și un lucru m-a mirat astăzi când am mers. Am văzut că s-au redus uh, orarele de zbor de la EasyJet și la Ryanair. Chiar astăzi s-a fost făcut anunțul. Deci s-au mai, s-au mai scăzut cu încă 50%. Deci pe iarnă lucrurile vor sta foarte prost. În ceea ce privește aeroporturile, dacă ne uităm la primele 40, e aceeași situație. Amsterdam, care ar fi cel mai ocupat, uh, Aici uh, activitatea a scăzut cu 42%, Charles de Gaulle, Paris 54%, Heathrow de asemenea și-a scăzut activitatea și asta se vede practic pe întreg lanțul valorii, când aeroporturile au fost uh, lovite foarte grav. Și dacă vă uitați la următoarea imagine, vedeți că în luna august am avut aproximativ uh, o reducere de aproximativ 60% a pasagerilor. Aeroporturile se finanțează prin pasageri, deoarece uh, primesc taxe pentru aceștia. Ca și furnizorii de navigație aeriană și în aeroporturi, uh, multe din costuri sunt fixe, deci lor le e foarte greu să facă estimări reduceri uh, de costuri pentru personal. Dacă e să ne uităm de asemenea la situația regiunilor la nivel mondial, în general, vedem că am avut o scădere de 44-50% în Europa, însă, la nivel mondial, traficul către și înspre Europa, din Asia Pacific, din America de Nord, din Orientul Mijlociu, aici scăderea a fost de 71%. Practic, nu mai are loc comerț mondial. E vorba, practic, acum doar de zboruri uh, cargo. Și dacă să ne uităm și la alte regiuni, în SUA, situația este asemănătoare. O reducere de 44% la zborurile interne, 75% la cele internaționale, cam ca și în Uniunea Europeană. Orientul Mijlociu 60%. Dacă e să ne uităm la China, acolo vedem că la nivel intern zborurile au reluat. Scăderea e de doar 13% acum față de situația de ieri, acum un an. Deci probabil că ei au fost loviți, prim... dar fiindcă au fost loviți primii, poate și-au revenit mai devreme. Am făcut, am elaborat niște scenarii de trafic pe 24 aprilie care s-au dovedit uh, foarte exacte. Spuneam că vom avea o reducere de 54%, am prevăzut că asta se va vedea în septembrie și octombrie. Îmi pare rău să spun că previziunile acestea se vor modifica în zilele următoare în ceea ce privește traficul redus. Deci perspectivele pentru iarnă la traficul intern sunt uh, foarte negative. Deci o scădere cu încă 10-12%. Vă voi transmite asta. E o veste proastă pentru aeroporturi, companii aeriene și vreau de asemenea să vă spun că mm, furnizorii de servicii de navigație aeriene au uh, o gaură de 5 miliarde de euro când un avion rămâne la sol, trebuie totuși să plătești o serie din personal, cum ar fi controlul de trafic aerian. Deci spuneam, întreg lanțul valorii de la cei care manipulează bagajele până la cei care lucrează în, uh, în uzine și produc, deci cu toții au fost afectați. Și reacțiile sunt diferite. Unele guverne au uh, <laughs> reacționat bine, altele nu prea pot să facă față, însă tendința continuă dacă nu facem ceva și voi reveni. Acum, emisiile de dioxid de carbon. V-am arătat acest slide ultima oară când am fost aici și dacă vă uitați, pe scurt, veți vedea că între 2017 și 2019 traficul a crescut cu 3,5% în Europa, însă emisiile la rândul lor au crescut cu 7,5%, deci eh, dioxidul de carbon crește de două ori mai repede decât nivelul traficului. Când ne uităm la ultimele luni din aprilie încoace, Traficul a scăzut cu 77%, dioxidul de carbon cu 77%. E ceva semnificativ, deoarece ne arată că atunci când ne confruntăm cu o situație, pierdem direct uh, aeronavele și nu există presiune asupra sistemului, putem reduce în mod semnificativ emisiile de dioxid de carbon. E important asta pentru cerul unic european. La Aerocontrol am ajutat industria prin uh, facilități financiare pentru uh, am împrumutat uh, la rândul nostru și am dat cu împrumut uh, acestor furnizori. Avem uh, de asemenea foarte multe studii și date care le, pe care le punem la dispoziția lor. Acum, ca să rezum lucrurile, când am fost aici, așteptările mele înainte de COVID era să crească traficul. Și acum aștept același lucru. Va fi, va fi nevoie de 4-5 ani ca să ne revenim, însă avem în continuare probleme legate de fragmentarea spațiului aerian faptul că cerul unic european nu e tratat ca piața unică sau ca moneda unică. Avem o mare fragmentare. De asemenea, avem uh, uh, așteptări în ceea ce privește neutralitatea legată de emisii. Această pandemie ne oferă ocazie unică pentru a ne schimba și acum trebuie să continuăm uh, mai mult ca niciodată cu acest cadru al cerului unic european. Deci punctul ăsta de vedere nu s-a schimbat. În ceea ce privește cer unic european, înțeleg că va veni acest pachet în următoarele săptămâni în fața comisiei dumneavoastră. Acum e momentul să vă ocupați de asta, să ne ocupăm de asta. Avem ocazia să ne concentrăm pe sistem, să sporim reziliența acestuia și să introducem uh, concurență în ceea ce privește furnizorii de servicii aeriene. Sprijinim finanțarea SESAR pentru a uh, avea un cer unic digital dacă îmi permiteți să conchid, doamnă președinte, v-aș spune cinci lucruri. În primul rând, noi, Europa, trebuie să acționăm împreună în această situație și să fim sinceri. Companiile aeriene, aeroporturile, lucrătorile, dacă în continuare guvernele mențin carantine și fac ce au făcut britanicii cu Spania sau față de Franța, uh, sau problemele pe care le avem acum cu Ungaria, ei bine, de azi pe mâine, fără să ne dăm seama, industria nu-și mai va reveni, deoarece pasagerii nu vor mai face rezervări, se vor teme să se deplaseze într-un loc, deoarece se vor teme că nu se mai pot întoarce înapoi. La fel de prost ca și cum am închide totul. Deci acum trebuie să avem o abordare consecventă. Înainte de iunie, EASA, împreună cu industria europeană, au produs o serie de orientări pentru companiile aeriene și a fost uh, o reușită, aș spune eu. A oferit siguranță legată de modul în care companiile aeriene și aeroporturile tratează această problemă. Însă, din păcate, guvernele nu au fost consecvente. Eu înțeleg că fiecare trebuie să se ocupe de propria situație și de propria populație, însă, în situația asemănătoare, ar fi logic să ne așteptăm ca guvernele să acționeze în același fel. Până la urmă, <laughs> rezultatele <laughs> anexe sunt aceleași peste tot. Și industria are aceleași așteptări și ar avea de câștigat dacă ar exista consecvență. Dacă Comisia Europeană nu intervine și nici Parlamentul, industria nu va reveni, va fi în picaj liber în următoarele luni. Asta e principala problemă. Încă o problemă. Bineînțeles că am avut uh, și centrul ECDC. Însă e nevoie de o evaluare epidemiologică comună, de reacții rapide comune. UE trebuie să fie o organizație care să acționeze consecvent. Asta așteaptă industria. Nu așteaptă un tratament special, ci doar consecvență uh, de la un stat la altul. Vă voi da exemple. Diferite perioade de carantină, diferite regulamente cu privire la sănătate. Uh, cu privire la perioada de carantină, la purtatul măștilor sau la numărul de persoane în săli, diferite regulamente în legătură cu numărul de persoane care pot participa la un eveniment. Deci toate astea și de aceea avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, deoarece atât de multe locuri de muncă depinde asta. Acum, recuperarea, redresarea ecologică. Eu nu cred că ar trebui să ne întoarcem la ce am făcut înainte și m-aș bucura mult să privim către o redresare economică, ecologică. Și de aceea v-aș ruga să considerați includerea aviației în uh, redresarea economică pentru SESAR. Ne gândim la fonduri, ne gândim la um, ecologizări care se pot face în domeniul aviației pentru cetățeni. Biocombustibili, uh, combustibili sintetici, un cer unic mai bun, avioane electrice, hidrogenul folosit drept combustibil. Sunt multe soluții eventuale, dar e nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru ca acest punct să fie pus pe agenda politică. Nu ne putem permite încă o tergiversare. Ce deci e important pentru sustenabilitate și începește reformarea cerului unic european. Comisia a tot discutat asta în ultimele luni. Vor continua discuțiile și în următoarele luni cu noul pachet pentru reformă. Eu vă rog să sprijiniți acest de E momentul ca cerul unic european să devină mai eficient. Nu încercăm să înlăturăm priorități naționale sau de apărare. Vrem să avem o gestionare unică a cerului unic, ca o rețea colectivă mai ecologică și mai sustenabilă. Și ultimul lucru. Problema legată de acea uh, întrerupere uh, în ceea ce privește alocarea sloturilor aeriene. V-aș ruga să faceți același lucru în ceea ce privește. Trebuie menținută derogarea. Lucrurile, situația nu s-a schimbat. Deci până în octombrie, noiembrie, noi credeam că se vor îmbunătăți condițiile. Însă astăzi vă pot spune că situația în industria aviatică se deteriorează. Și întreaga problemă a alocării sloturilor uh, ține de faptul că se dorește să ofere un răgaz de șase luni, un an pentru că minter nu putem avea o redresare și s-ar putea uh, să devină uh, să avem o problemă și mai mare dacă anumite companii aeriene vor pierde rutele deoarece nu pot asigura traficul acum. Și încă un lucru. Lucrătorii de peste tot în UE au uh, nevoie de începutul aviației, de relansarea. E vorba de afaceri internaționale. Multe activități au fost înlocuite, e drept, însă nu putem avea o redresare economică fără o reluare a comerțului internațional. Trebuie să ne dăm seama că la începuturile pandemiei, majoritatea echipamentelor, uh, medicamentelor au fost transportate pe calea aerului. Deci de aceea avem nevoie de industria industrie aviatică sustenabilă în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim foarte mult, domnule Brennan, pentru toate lămuririle pe care ni le-ați adus astăzi. Acum vom deschide dezbaterea și voi începe cu coordonatorii noștri, două minute, jumate, trei minute. Domnul Marinescu, sunteți conectat? Vă dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Brennan, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, care nu e prea pozitivă. Vă mulțumesc și pentru activitatea dumneavoastră în această perioadă. Știu cât de mult munciți și cât de mult încercați să ajutați uh, actorii din acest sector. E clar că recuperarea industriei aviatice va depinde mult de evoluția epidemiei. Aveți dreptate, da, regulile sunt diferite de la un stat la altul. Și într-un anumit fel ă, asta afectează negativ sporurile, ă, nu permite ă, reluarea activităților. În același timp, industria aeronautică întâmpină și ea probleme. din cauza faptului că sectorul uh, de producție de aeronave nu e în situația cea mai bună. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră față de cerul unic european. Și sper ca și din partea Comisiei Europene să se propună cât mai curând regulamentul. Însă cel mai mult contează acum ca industria să-și mențină capacitatea de a oferi uh, conectivitate aeriană pe viitor. Și în privința asta trebuie să facem cu toți eforturi pentru a găsi o cale prin care să le permitem companiilor aeriene să supraviețuiască. Aviația este foarte importantă pentru economia noastră și când vine vorba de emisii sau de toate celelalte lucruri, da, uh, totul e important, însă fără aviație nu ai cum să-ți dezvolți economia. Acum trebuie să ne concentrăm pe măsuri care de să permită supraviețuirea companiilor aeriene. Și în același timp să încercăm să găsim modalități de finanțare a programelor care vor uh, înlesni tranziția ecologică. Trebuie finanțat cerul curat, mai ales pentru a oferi soluții pentru reducerea emisiilor și trebuie să facem ceva în legătură cu liniile aeriene. E clar că unele state membre au, au sprijinit aceste companii aeriene, însă în alte state nu s-a întâmplat acest lucru. Deci trebuie făcut ceva și la nivel european în această privință. Eu sper că în următoarele luni situația să se bunătățească din punct de vedere sanitar și sper ca industria să-și revină Însă, încă o dată, va trebui să cooperăm cu statele membre și cu Comisia Europeană pentru a găsi soluții care să le permită companiilor aeriene să supraviețuiască. Vă mulțumim foarte mult, domnule Marinescu, dragi colegi, conform regulilor sanitare pe care trebuie să le adoptăm, îmi pare rău, nu eu stabilez regulamentul, însă eu dar fiindcă aici conduc lucrurile, am dreptul să nu port mască. Însă dumneavoastră, în calitate de membri ai comisiei, sunteți obligați să purtați masca. Vă puteți da jos când luați cuvântul, însă atunci când nu vorbiți, sunteți obligați să purtați masca. V-aș ruga mult. Tocmai veți vorbi, deci de aceea vă puteți da jos masca, stimate coleg. Vă mulțumesc și îi mulțumesc și domnului Breană, spune domnul Danielson. Da, ați vorbit despre impactul grav al COVID asupra sectorului aviatic. Aș vrea să reacționez la câteva din uh, punctele pe care le-ați spus către sfârșitul intervenției. Sunt cruciale. <laughs> Vorbeați despre lipsa de coordonare, nu e închiderea de granițe, controlele la frontieră. Am avut un exemplu în iulie Într-o duminică, Belgia a introdus cerințe de carantină pentru cei care călătoreau din Suedia. Peste trei zile, Germania a înlăturat uh, carantina pentru cei care veneau din, soluția, din Suedia, deoarece lucruri erau minunate. Nu discutăm acum cine are dreptate sau nu, dar lipsa de coordonare sare în ochi. De aceea trebuie să facem ceva. Bineînțeles, da, veți avea sprijinul de plin al Parlamentului pentru redresarea ecologică. Grupul meu vă va sprijini. Ecologizarea, combustibili ecologici, trebuie să punem accentul pe asta și e nevoie de investiții publice serioase, nu la nivelul ridicol pe care îl avem acum, dacă vrem să ecologizăm industria. Cerul unic european, da, propunerea comisiei e așteptată, sper să vină cât mai curând. Și mai am o întrebare specifică cu privire la performanțele UE. Știu că se va face o propunere, se va discuta despre asta, deci propuneri legate de uh, taxare. Uh, mă întreb care va fi uh, reviziunea, revizuirea și perioada de referință. Comisia face o propunere, va fi nevoie de autoritățile naționale pentru a face niște previziuni legate de costuri până în noiembrie. Dată fiind situația actuală, nu cred că va fi ușor. Deci, dumneavoastră, Eurocontrolul, ce credeți? Astfel de previziuni, previz, previz, astfel de estimări pot fi uh, fezabile acum? Putem să avem uh, cifre pentru întreaga perioadă de referință, deoarece dacă nu avem niște previziuni de la Eurocontrol, autoritățile naționale cu greu pot să facă estimările. Vă mulțumim, domnule Danielson, domnul Rosati. Mulțumesc. Domnul Bausadias, în primul rând vreau să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră și să vă spun de asemenea când sunt de acord cu tot ce ați spus dumneavoastră. Așa cum ați semnalat dumneavoastră, criza coronavirusului a avut un impact enorm asupra traficului. Să vă dau exemplu Spaniei. S-a redus cu 99,4% în aprilie. Uh, ceva de neimaginat pentru oricare dintre noi. Și dincolo de criza acestui uh, virus, Știm ce provocări există și dumneavoastră ați prezentat o provocare cu care sunt complet de acord. Problema cerului unic european. Acum e momentul, acum mai mult ca niciodată, trebuie să facem față acestei sfidări istorice care depinde și de noi, cei care suntem așezați în această sală. Pe de altă parte, nu putem să așteptăm în continuare să găsim o, un vaccin și să dispară pandemia. Cu toții suntem responsabili să ne adaptăm acum la această situație complicată din sector. Și voi fi sincer, nu înțeleg cum se face că, având o piață unică europeană, încă nu suntem capabili să ne coordonăm intern între noi. Se întâmplă tocmai pe dos, deci e o lipsă totală de control. Uitați-vă ce se întâmplă cu granițele și în aeroporturi. Acum, cerințele de carantină pentru călători, costurile, afectează foarte mult intențiile pasagerilor de a lua un avion. Vedem de asemenea că și regimurile de izolare sunt diferite. Uneori 5 zile, ți se spune că trebuie să faci un test PCR, că trebuie să-l plătești tu ca pasager. În fine, toate acestea duc până la urmă la o lipsă de coordonare de plină. De aceea, domnule Brennan, profit de ocazia aceasta pentru a vă propune două măsuri concrete, directe, pe care cred că uh, le-am uh, putea găsi împreună. În primul rând, uh, trebuie să avem un formular de călătorie unic pentru toate statele membre și să fie omolegat de EASA. Eu care călătoresc tot timpul, în funcție de compania aeriană și de statul membru, trebuie să completez uh, diferite formulare. Eu sunt obișnuit, dar gândiți-vă la cei care nu călătoresc sau călătoresc puțin sau în scopuri de turism. În al doilea rând, să avem un protocol unic european de testare omogeniza- um, omologat, să ne spună cine poate călători și cine nu. Dacă trebuie să faci test sau nu, dacă trebuie să-l faci în țara de origine sau în țara de destinație. Și aici situația e complet uh, uh, necontrolată. Totul depinde de interpretarea și voința anumitor state membre care uneori nu intervin din motive epidemiologice, ci politice mai degrabă. Deci, domnule Bren, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit astăzi aici. Nu sunteți singuri. Grupul nostru uh, înțelege foarte bine pozițiile și explicațiile și vom fi de partea dumneavoastră. Vă vom întinde o mână de ajutor, așa cum fac eu acum, pentru a încerca să convingem și Consiliul și Comisia Europeană că sunt părți implicate, nu doar pentru decizii de acest tip, ci și pentru deciziile viitoare. Cer un unic european și mai ales măsurile despre care am vorbit. Vă mulțumesc și vă felicit pentru prezentare încă o dată. Mulțumim, domnule Bauza Diaz. Are cuvântul acum uh, Domnul Eder. Director Brennan. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule director Brennan, vă mulțumesc pentru această introducere foarte interesantă. Voi trece direct la întrebările mele. La Eurocontrol, care sunt lecțiile care au fost învățate? Ce fel de greșeli pot să fie pe viitor evitate? Ce mecanisme se pot modifica? Și apoi, sarcinile, munca, cum a fost aceasta schimbată din cauza crizei coronavirusului. Și și o a doua întrebare, foarte detaliat. Ce se întâmplă la Eurocontrol, care e autoritatea în ceea ce privește taxele aeriene? ce s-a întâmplat cu taxele acolo, cum au fost colectate taxele pe timpul crizei și ce se va întâmpla pe viitor cu ele. Și în ce mi-a mai rămas din timpul de vorbire, doamnă președinte, doresc să vorbesc cu dumneavoastră, nu o luați personal, ci e o observație constructivă. Astăzi ați întârziat 15 minute, da, se poate întâmpla nicio problemă, însă într-un asemenea caz, când avem interpreți doar pentru două ore, iată, ne lipsește deja 15 minute pentru că nu a început ședința, poate că ar trebui să vă gândiți ce s-ar putea întâmpla, poate vă poate înlocui cineva să deschidă ședința într-un asemenea caz, pentru că colegul nostru, vicepreședinte, s-a aflat aici, deci am fi putut să începem ședința mai repede. Mulțumesc, domnule, nu iau observația dumneavoastră la nivel personal. Uh, dacă aș fi știut că întârziu, da, a, a, mă înțeleg bine cu colegii, însă acum pur și simplu s-a întâmplat, nu a fost ceva prevăzut, nu am întârziat intenționat. Continui, continuăm. Domnule Cof, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule Brennan, pentru, că ați, pentru faptul că ați venit în comisia noastră astăzi pentru acest schimb de opinii. E important să avem legături puternice cu o organizație atât de importantă cum e Eurocontrolul și știu că au fost șase luni pline de provocări pentru sectorul aviației. Dorim să ne asigurăm că uh, și știm că există foarte multe pierderi în sectorul aviatic. Am patru întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, vă mulțumesc pentru statisticile legate de zboruri. Știu că reducerea zborurilor pare să fie asemănătoare cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Așa că dacă teza dumneavoastră privind cerul unic european e valabilă, atunci ar fi trebuit să existe o mai mare descreștere a emisiilor. Aș dori să știu ce credeți despre acest fapt. În ceea ce privește privește ecologizarea aviației, e un lucru pe care ne-l dorim cu toții și ne dorim să existe o aliniere cu Pactul Ecologic European. Cu siguranță sunteți de acord că orice fel de ecologizare trebuie să analizeze impactul atât asupra, asupra economiei cât și mediului și e nevoie de o analiză costuri-beneficii și o analiză de mediu în ceea ce privește care este profitul pentru fiecare euro european pe care l-am putea investi aici. În al treilea rând, v-aș pune o întrebare în legătură cu o idee care câștigă teren în Europa. Interzicerea zborurilor pe durată scurtă când există alternative pentru acestea, pentru că există acel impact negativ asupra mediului. Mă întreb dacă Eurocontrolul a analizat acest fapt, care ar putea fi impactul asupra eficienței rețelei și asupra nevoii de a se completa cât de repede celul, unic european. Ați analizat impactul asupra eficienței în rețea și ce s-ar putea întâmpla, care este impactul eliminării unor zboruri care nu sunt necesare dacă nu ați făcut făcut-o e ceva ce ați putea analiza. Și ultimă întrebare, ați putea să îmi spuneți dacă există, există aceste întârzieri în Europa, chiar și acum, când zborurile s-au redus, uh, Poate ne-ați putea niște detalii. Care sunt motivele principale pentru ele? Vă mulțumesc pentru prezentare, niște statistici fantastice, foarte importante și aștept cu nerăbdare să le studiez în detaliu și aș dori răspunsuri la cele patru întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Kof. Doamnă Dali, bună ziua, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Brennan pentru că a venit aici. Sunt de acord cu colegii, ce, în ceea ce spuneau despre inconsecvență, haos, sfaturi contradictorii multe dintre statele membre, însă cred că această scădere uriașă în traficul aerian e și mai mare de atât. Există implicații importante în ceea ce privește finanțarea și furnizorii de servicii de navigație aeriană și acel model de creștere continuă nu se mai pune în aplicare acum. În acest context, domnule Brennan, care e rolul aeronavelor militare care reprezintă 25 65% din utilizare în cerul unic european, între 6 60% în diferitele state membre, spre o deosebire de cea civilă, aviația militară pe timpul pandemiei, mă gândesc de exemplu din perspectivă irlandeză, au fost în continuare folosite acestea. Există regulamente care prevăd excepții pentru aceste aeronave în statele membre. Așa că mă întreb, ar putea Eurocontrol să ne spună ce state membre au decis să exclude de, se exclude de la taxe aviația militară? Se aplică doar aviației proprii sau nu? Sau aviație militară spre state terțe? Ați, ști, ați putea să ne spuneți care au fost pierderile de venit aici și apoi care sunt condițiile de utilizare pentru țările care utilizează spațiul aerian european pentru aeronave militare. Ne spuneați că nu va exista nicio schimbare în ceea ce privește capacitatea pentru a continua, dar există acest colaps al aviației civile și mă întreb cum ați luat în calcul și aviația militară în întreaga ecuație. Și al ultimilea punct, ultimul punct are de-a face tot cu finanțarea. Știu că Eurocontrolul a amânat peste un milion de euro în ceea ce privește taxe de control de trafic aerian, însă mă întreb ce fel de condiții condiționalități există pentru această mânare. Am văzut că organizați o reuniune în săptămâna viitoare, viitorul aviației, cum va arăta. Ați invitat acolo CEO-ul de la Wizard. Ne-ați spus cât de greu e pentru muncitorii din aviație, cât de multe locuri de muncă s-au pierdut, așa că mă întreb de ce a fost invitată această persoană, mai ales că aceasta a fost înregistrată în care se lăuda, spunea că s-ar putea să continue criza pot să continue să fie la sol pentru încă 18 luni și atunci ei sunt cei care vor lua locul acelora care au mai mult probleme. Apoi s-a răzgândit, a scăzut salariile cu 25%, după care au concediat concediat o mie de oameni. Spunea că nu vor să lucreze în zilele lor libere. După o zi sau două după concedieri, Wizer a uh, deschis noi rute, în noi aeroporturi. Este acesta viitorul aviației pe care îl vedeți dumneavoastră de la Eurocontrol? Mulțumim, doamnă Dali. Domnul Navokov, aveți cuvântul. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Toate lucrurile pe care aș dori să le spun se rezumă în exemplul pe care vi-l dau. S-a întâmplat luni. Cu zborul meu spre Bruxelles, zburam din Sofia prin München cu Lufthansa la Bruxelles. Când în Lufthansa, când am urcat la bord, mi s-a spus că o mască din aceasta cu valvă nu e permisă. Mi-au spus că am nevoie de un, nou tip, de un alt tip de mască pentru Lufthansa și apoi această mască cu valvă poate fi utilizată pe o altă companie aeriană care o permite. Deci dacă, zbura, dacă aveți mai multe zboruri, aveți nevoie de o pungă plină cu măști pentru a le tot schimba, astfel încât să te poți încadra în standardele pe care și le-au stabilit diferite diferitele companii aeriene. E o situație cu care nu l-am mai întâlnit niciodată, bineînțeles că nu suntem pregătiți, nimeni nu e pregătit pentru asemenea evenimente și pentru asemenea dezastru global dar și e un dar foarte puternic. De aceea există Uniunea și pe timpuri de criză și pe timpuri bune, și pe vreme bună și pe furtună. Acum o săptămână îi respect pe toți colegii și, bineînțeles, marea națiune grecească, însă au închis o parte din granița cu Bulgaria și transportul bulgar a pornit proteste pentru că au închis toate frontierele, inclusiv pentru traficul de marfă. Uh, cum prin marfă se răspândește boala, nu știu. Dar în fiecare stat membru, ca în cazul companiilor aeriene, fiecare face ceea ce vrea. Din păcate, bazându-se pe decizii politice, nu, pe, nu științifice sau pe ce ne spun medicii. Așa că Uniunea trebuie să intervină și să spună aceasta, aceasta este regula principală pentru aviație. Acest tip de măști, această distanță între pasageri și așa mai departe. Apoi, coridoarele verzi. E o dezordine. Dacă fiecare stat membru poate să închidă frontierele fără niciun fel de explicație, atunci despre ce fel de coridoare verzi mai vorbim? Avem nevoie de o uniune, uniune puternică, nu cu rezoluții și discursuri în Parlament, ci pe teren, cu fapte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Vicanov. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule Brennan. Am mai multe întrebări, o parte din ele au de-a face cu reformarea cerului unic european. Rolul viitor va duce la un transfer de la puterile statale spre Eurocontrol și cum se leagă totul de responsabilitatea pe care o au statele sub convențiile existente. Acest nou rol Eurocontrol, ce înseamnă? Deciziile luate în navigația aeriană vor fi luate de Eurocontrol. Înțeleg Înțeleg că Eurocontrol intenționează să gestioneze mai bine rețeaua aeriană. Însă, indiferent cât de congestionată e această rețea, problema e numărul de avioane care produc emisii. Din perspectiva mea, eforturile trebuie să se concentreze mai mult pe o trecere spre combustibil regenerabil sau spre tehnologii care nu poluează. Să investim timp și așteptări în noi tipuri de rețe- în managementul rețelei, când problema nu e rețeaua, ci faptul că există o supra solicitare pe rețea. De aceea eu am un semnal întrebării aici. Și mai am o întrebare legată de impactul pandemiei. Uh, pentru procesul de redresare în sector, în ceea ce privește capacitățile versus măsurile eficiente din perspectiva costurilor, ce ar trebui să se facă? Furnizorii să se, acce- să se axeze pe eficacitate sau pe scăderea costurilor? Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, spune doamnă președinte, vă rog să vă respectați timpul de vorbire, domnul Etienne. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, în primul rând, domnule Brennan, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă mulțumesc că ați făcut această prezentare prezentare. Noi, cei de la Renew, suntem alături de dumneavoastră în ceea ce privește analiza făcută. Sunt de acord și cu cele spuse de ceilalți colegi de aici. Sunt foarte supărați de faptul că statele membre nu sunt capabile să își alinieze evaluările pe o bază comună. Știm deja din aprilie. Știm din aprilie că avem aceste păreri diferite în diferitele state membre. Cred că acum e rândul statelor membre să găsească un teren comun. Cred că acum avem nevoie nu doar să ne axăm pe cerul unic european, e un lucru foarte important și sunt de acord că trebuie să investim foarte mult în, cerceta- în cercetare și pe uh, combustibili pentru aviație, însă în același timp trebuie să se completeze cerul unic european. Colegul Vitanov pleacă acum, însă da, nu să facem un lucru și celălalt să nu-l facem. Trebuie să facem ambele lucruri. Avem nevoie de cerul unic european și îi solicit Comisiei să ne prezinte noul document, astfel încât să putem să ne asigurăm că vom putea o lua o decizie cât de curând posibil pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Otien. Acum e rândul meu, m-am înscris și eu. Domnule Brennan, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite. Cred că va trebui să revenim și cred că toată lumea e de acord cu mine, pentru că e o luptă în Comisia Transport. Noi ne dorim cerul unic european. Și mai exact, eu aș reveni la documentele pe care le-am citit. Aș dori să știu uh, cum ajungem la acele 10% reducere în emisii de dioxid de carbon care s-a realizat prin cerul unic european. La nivel personal, eu cred că trebuie să fie optimizate fluxurile, cred că impactul climatic și voi reveni aici, e unul foarte important în această relație, eu cred că ar trebui să mergem și mai departe. Aș dori să știu din ce studii reies aceste 10% reducere dioxid de carbon. O a doua întrebare personalul, salariații din industria aviației. Toți au de suferit pentru că aviația nu își va reveni rapid și ca înainte. Și iată, vedem și un alt sector, trenurile, trenurile la care cererea a crescut foarte mult peste tot și e nevoie de un... s-ar putea face un plan de reconversie pentru asemenea salariați și apoi o problemă cu ajutorul pentru companiile aeriene. Anumite companii Mă gândesc în special la Austria, la companiile naționale, cum acestea trebuie să fie ajutate, însă trebuie să existe și o variantă de mediu să-i ajutăm să intre în tranziția ecologică, îi ajutăm anumite companii să facă așa, însă în alte state membre lucrurile nu se întâmplă așa, nu există niciun fel de condiționalități, așa că vor exista două viteze pentru aceste companii. Cred că, sunt de acord colegii mei, să cred că domnul Brennan nu e persoana responsabilă, că nu există armonizare în ceea ce privește măștile, testele sau în ceea ce privește distanțarea și autorizațiile dintr-un stat în altul. Nu Eurocontrolul e responsabil cu așa ceva, ci toate acestea țin de responsabilitatea statelor membre. Și, domnule Otien, aveți dreptate, statele membre sunt cele care nu vor să se pună de acord în politica de sănătate sau în politica de transporturi în Uniunea Europeană. Ar trebui să existe un plan foarte clar, va trebui să ne aplecăm asupra acestei chestiuni și asupra turismului. Turism turismul de mâine nu va mai fi același. Așa că ultima mea întrebare e următoarea. În foarte multe state membre au fost s-a renunțat la zborurile interne și există călătorii care se pot face două ore, două ore și jumătate cu trenul. Există, există state care spun dacă există o alternativă cu trenul în patru ore, sunt șterse zborurile pe, sunt, se renunță la zborurile pe, discu, pe distanțe scurte. Se vede acest lucru în cifre, domnule Brennan? Cum vedeți dumneavoastră această alternativă legată de tren? Și acum îi dau cuvântul doamnei Bilbao. Buenas tardes eh, a todos y a todas. Gracias, presidenta. Agradecer al señor Brennan. Bună ziua tuturor. Mulțumesc, doamna președinte. Singura soluție este să avem mai multă Europa, mai coordonată cu un cer unic. Este clar că nu avem alternativă la cerul unic european bineînțeles, cei care se întorc din zone roșii. Bun, sistemele sunt diferite pentru deputați, asistenți și așa mai departe. Trebuie să dăm dovadă de coerență în ceea ce privește sectorul. Domnule Bren, cu ce se întâmplă acum pe viitor? Credeți că putem avea o modificare a modelului low cost în Europa? În al doilea rând, să ne concentrăm pe industria aeronautică. Aer- care are mari probleme. Deci nu putem avea un victor ecologic fără acest sector industrial. Ce pași credeți că trebuie să facem în continuare pentru a colabora cu acest sector și referitor la ajutoare? A spus că ajutoarele și comportamentele diferitor state membre diferă. Cum puteți modifica, cum putem modifica modelul de aviație european dacă fiecare stat membru reacționează diferit? putem merge către un monopol, dar ce distorsiune ar genera așa ceva? Și ultimul rând, Eurocontrol a oferit împrumuturi, credite pentru a acoperi deficitul pentru furnizorii de servicii de navigare. Însă se pare că 36 state au acceptat numai, deoarece se pare că pe piață au găsit uh, împrumuturi, uh, credite mai ieftine, în condiții mai bune. Ce credeți despre asta? Ce informații ne puteți da în această privință? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Bilbao. Domnule Chantor, sunteți conectată? Allez, la parole est à vous pour une minute. la parole est à vous pour une minute. Merci, Merci Madame la Présidente. Merci. Bonjour, Monsieur Brennan. Bună ziua, domnule Brennan. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au vorbit despre mai multă Europa, însă când vom vorbi și despre ființele umane? Uh, în urmă cu câteva săptămâni, Airbus uh, a anunțat că va concedia 5.000 de uh, persoane. Într-un singur oraș din Franța vor fi concediați 1.500 de persoane epidemia a făcut ravagii în uh, domeniul aviației, știm foarte bine. Însă, în același timp, uh, între, Airbus a continuat să producă, însă cererea a scăzut, iar viitorul său este amenințat. Fiind, ținând cont că Eurocontrol participă la un proiect de mm, cooperare cu întregul transport aerian, uh, trebuie să uh, ne asigurăm că acest sector este uh, sprijinit și asta prin comenzi publice, inclusiv în aviația civilă, securitatea civilă și așa mai departe. Prin astfel de comenzi am putea să uh, salvăm locurile de muncă din această industrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă îndrept din nou cu privirea către domnul Brennan. Domnule Brennan, multe întrebări. Vă dau Șapte minute pentru a răspunde. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Primul lucru pe care aș dori să-l spun este că dacă într-o bună zi veți dori um, o audiere cu privire la aviație și uh, mediu, avem toate datele cu privire la ETS și așa mai departe. Deci v-am dat numai un, un exemplu în prezentare, dar uh, avem mult mai multe date. Aș dori să răspund cât pot, cu siguranță dacă mai rămân chestiuni clarificate, cu, um, cu plăcere vă voi răspunde în scris. În primul rând, previziunile. Previziunile sunt dificil de pregătit, după cum vă închipuiți. Am pregătit scenarii, însă așa este. Fără previziuni um, fiabile va fi foarte complicat uh, pentru uh, furnizor și pentru operator să uh, Um, funcționeze în mod uh, adecvat. În noiembrie probabil vom uh, face o nouă previziune. De ce spun noiembrie? Pentru că asta ne va oferi suficient timp să vedem cum evoluează lucrurile. Vom cunoaște planurile um, companiilor aeriene pentru uh, primăvară. Deci vom face tot ce vom putea pentru a um, produce ceva pentru furnizorii de navigație aeriană. Pentru că ceea ce propune comisia, pre, pre, um, previziunile comisiei sunt oferite de Eurocontrol. Însă, doar ca să fie clar, în aprilie nu am făcut previziuni pentru că uh, de pe o zi pe alta lucrurile au explodat. Nu ne așteptam la o pandemie. Am fost luați pe nepregătite. Am uh, început o evaluare, am lansat o evaluare a riscului în 18 ianuarie pentru domeniul aviației și pot să vă spun că în aceasta nu exista cuvântul pandemie, deci iată, am fost luați pe nepregătite. Lecțiile învățate. E bine, trebuie să fim mai bine pregătiți pentru o criză și um, mai bine coordonați. Realitatea este că ne-am descurcat destul de bine în a face față situației, însă nu am fost pregătiți pentru cât de mult au scăzut cifrele. Cum a spus uh, colega din Spania, 97% scădere niciodată în viața mea în, și în cât timp am lucrat în această industrie n-am văzut așa ceva. A fost greu de anticipat. Acum, în ceea ce privește taxele, uh, avem un uh, deficit de 5 miliarde în Europa pentru uh, taxe de zbor Intenția este acum să recuperăm oarecum aceste lucruri uh, cu um, liniile aeriene și statele membre. În momentul de față există o modificare a, la regulament care analizează mecanismul de partajare 70-30. Acest lucru se va dezbate în Comitetul pentru Cerul Unic în această săptămână. Sperăm să avem un rezultat nu e, problema e că nu e vina nimănui. Nu e vina liniilor uh, aeriene pentru că n-au avut uh, zboruri și nici nu e linie, vina uh, furnizorilor de servicii de navigație pentru că n-au apărut avioanele pe cer. În ceea ce privește Europa mai coordonată, nu pot decât să fiu de acord. Fiecare persoană care a intervenit a spus același lucru. Este clar, nu putem gestiona programele uh, companiilor aeriene uh, și mm, așteptările uh, cetățenilor și așa mai departe, dacă lucrurile se schimbă de pe zi pe alta. Am văzut Regatul Unit față de Spania. 300-400 de mii de călători s-au regăsit brusc cu obligație de carantină. La fel și în alte situații ce putem face? întreba cineva. Cred că din punct de vedere practic trebuie să sprijini schimbarea rețelei, tre- tranziția către cerul unic european, să sprijinim uh, um, Cezar și SAF și aș face apel la Comisie să înțeleagă că aviația în Europa, în Europa are un avantaj tehnologic semnificativ și trebuie să fim atenți să menținem acest uh, av- avans. Folosim tehnologii um, avansate și avem legături uh, cu domeniul universitar și așa mai departe. Este foarte important să menținem acest, um, acest avans pe care îl avem. Pentru a răspunde în ceea ce privește uh, domnului Căf, um, dacă aviația creștea cu 3% în trecut, CO2-ul, emisiile de CO2 creșteau cu 7%. Dacă creștea traficul cu 5%, CO2-ul cu 10%. Și asta era complet nesustenabil. Ce v-am arătat din cifre este că atunci când reușești să gestionezi zborurile în mod direct și pentru că nu era mult uh, trafic, puteam da rute directe tu, tuturor, puteai zbura direct. Dacă în februarie, uh, dacă țineți minte, v-am arătat uh, de uh, exemple de uh, avioane care zburau de la A la B cu uh, un ocol de 190 de kilometri. Deci, dacă am reușit să avem aceste rute directe pentru toate avioanele, am avea o reducere a emisiilor de CO2. Este un început foarte bun și dacă combinăm asta cu SAF, uh, electrificare și așa mai departe, am avea o foarte mare uh, reducere de CO2. În ceea ce privește, deci, durabilitatea aviației și ceea ce spunea și domnul Caf în ceea ce privește economia, dacă ești în mijlocul Europei, ai șansă, ai oportunitatea să iei trenuri, dar dacă ești la marginea Europei, în România, în uh, Irlanda și așa mai departe, depinzi de avioane. În ceea ce privește zborurile scurte, depinde. Zborurile scurte Uh, în Europa de multe ori sunt zboruri um, um, sub PSO, obligativitatea de servicii publice. Um, bineînțeles, vom uh, analiza impactul lor de mediu și da, în mod interesant, chiar și când traficul a scăzut, au existat întârzieri. În Franța, în Marsilia, de exemplu, dar țin de situații locale. Cauza principală a întârzierilor în această vară a fost vremea, condițiile uh, meteorologice și faptul că poate au ajuns în același timp, uh, la timp, conform programului, mai multe avioane într-un loc. Apoi, în ceea ce privește aviația militară, trebuie să vorbesc uh, din punct de vedere general aici. Aviația militară Uh, nu este taxată pentru trafic uh, ce nu are loc. Statele care fac contracte cu Eurocontrol, știți că noi colectăm uh, banii, aproximativ 10 miliarde pe an, dar majoritatea statelor fac o derogare pentru aviația militară. Noi suntem o organizație civilă, civilă și militară, deci avem reprezentare egală. Însă a facilita aviația civilă înseamnă că trebuie să fii foarte eficient cu aviația militară ca să faci loc la cea civilă. Ce spunea doamna Daly, ceea ce îl privește pe domnul Varadi, este o serie de evenimente. Am avut evenimente pentru o serie întreagă de persoane Însă este prima dată când am organizat aceste evenimente online, pentru că de obicei le ținem la Eurocontrol. Am făcut asta online pentru că fizic nu mai putem face nimic. Nu reprezentăm noi Wizer, însă noi uh, ne, cel mai mult ne dorim ca toată lumea să vorbească cu toată lumea și să se înțeleagă uh, situația fiecăruia. Noi nu uh, avem niciun fel de poziție politică. Iar uh, când discutăm, vom discuta cu toată lumea. Și în ceea ce privește taxele uh, amânate, 1,3 uh, miliarde în taxe au fost amânate, vrem să le recuperăm în următoarele 12-15 luni. De asemenea, am oferit credite de astfel de taxe pentru ca companiile să poată continua să funcționeze. Alt uh, element în ceea ce privește gestionarii de rețele este că nu există nicio intenție ca Eurocontrol să ia um, să preia rolul statelor. Traficul de control, uh, um, control de trafic aerian va fi uh, făcut în Franța de francezi, în Marea Britanie de britanici, în Croația de controlorii de trafic uh, croați. Însă Eurocontrol um, coordonează rețeaua, se asigură că atunci când zbor de la Amsterdam la Atena, noi ne asigurăm că treci fără probleme prin sistem, că sistemul nu e supraîncărcat. Noi suntem ca o bancă centrală europeană pentru zboruri. Și în ultimii 4-5 ani s-a eliminat holdingul. Deci, practic, acum când ajungi la un aeroport, foarte rar se întâmplă să intri într-o coadă și să faci un uh, să mm, circul în cerc de vreo 10 ori. Deci încercăm să ne asigurăm că odată ce un avion a aterizat poate fi uh, parcat imediat. Deci asta, cu asta ne ocupăm. Și ultimul uh, punct pentru um, furnizorii de servicii de navigație aeriană ce dorim să le spunem este să investească în capacitate. Uh, și să nu fie lăsați, să nu se lase um, derutați de uh, pandemie. Pentru că o criză de capacitate poate apărea foarte ușor. Însă ce pot să vă încurajez este să sprijiniți cerul unic european, să sprijiniți includerea aviației în Green Deal, mai ales pentru carburanți, pentru, pentru cerul unic european, dar și pentru noi uh, tehnologii, pentru ca aviația să devină o industrie verde. Nu uitați, obiectivul nostru nu este să ucidem aviația, ci să reducem CO2-ul. Și pentru a-i răspunde doamnei președinte, uh, în ceea ce privește rutele îmbunătățite. Așa este. În februarie, când am fost prezent, v-am vorbit despre mai multe rute în care se făcea un acol de 100, 200, um, de, poate 100 de kilometri, doar pentru, din cauza modului în care este organizat spațiul aerian. Pe pământ poți să mergi din Suedia până în Grecia fără să vorbești cu nimeni te, te bagi în mașină și continui. Dacă uh, iei un zbor, trebuie să vorbești cu vreo 50-60 de controlori de trafic aerian, să schimbi frecvența de nu știu câte ori. Um, și iată, se gestionează foarte bine această situație, dar am putea fi mult mai eficienți uh, cu cerul unic european. Și de asemenea, la Eurocontrol vrem să ne asigurăm din punct de vedere al mediului că contribuim în mod semnificativ. Putem să vă spunem fiecare zbor cât CO2 uh, emite uh, în funcție de destinație, cât emite fiecare uh, companie aeriană. S-ar putea să vă surprindă dacă ați vedea lista, pentru că um, companiile care s-ar crede că sunt mai eficiente, de fapt nu sunt. Iar apoi în ceea ce privește măștile, EASA a publicat uh, orientări împreună cu Centrul pentru Control Bolilor în iunie și a specificat că măștile care ar trebui folosite sunt cele medicale, cele albastre, cu um, clipsul deasupra nasului. Însă apoi, fiecare autoritate națională a schimbat uh, sau a modificat aceste recomandări. Ceea ce este ceea ce a fost dezamăgitor pentru mine în, ultimii, în ultimele cinci luni a fost lipsa totală de coordonare în tot ceea ce s-a întâmplat. Și practic asta înseamnă că este responsabilitatea dumneavoastră aici în această sală, a comisiei, a Consiliului, de a discuta de ce pentru prima dată când Um, avem o astfel de situație, o industrie care este gestionată în mod atât de centralizat, practic ajunge să fie atât de fragmentată. Simplul fapt că țineți această um, um audiere este foarte util. Avem de face cu situații în care toată lumea este practic de aceeași parte. Știu că sunt consecințe pentru locurile de muncă și așa mai departe, însă um, adevărul este că pandemia a lovit pe toată lumea și reacțiile statelor au fost complicate. Uh, unele state au oferit ajutoare companiilor aeriene, chiar de 8-10 miliarde, altele nimic. Uh, știu că n-am răspuns la, tot, la toate întrebările în detaliu. Dacă cineva mai dorește detalii, cu plăcere trimit în scris. Și ca uh, de obicei, dacă simțiți că aveți un pic de curaj, veniți la 5 km la Eurocontrol ca să vedeți ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Cred că uh, ar fi foarte util pentru activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Brenner, pentru prezentarea dumneavoastră. Bineînțeles că era prevăzută deplasarea noastră la Eurocontrol, însă, dată fiind situația, a fost amânată vizita noastră. Vom încerca să ne menținem această vizită, deoarece suntem conștienți faptul că industria aviatică a trecut prin niște tulburări majore, însă suntem conștienți că trebuie de asemenea să uh, o ia pe calea tranziției ecologice privind către viitor. Și așa cum a spus și dumneavoastră și doamna Deli, e nevoie de uh, măsuri de acompaniere sociale nu știm deocamdată câte companii își vor închide porțile, nu știm câți salariați își vor pierde locurile de muncă și aveți dreptate când ne spuneți că nu putem prevede nimic. Această pandemie, așa cum ați reamintit și dumneavoastră, a venit așa, pe neașteptate. Acum va trebui să trecem de ea și sper că această criză sanitară se va încheia și că vom găsi soluții rapide și mai ales că vom trage învățăminte. Suntem cu toții de acord în această privință și aveți dreptate când spuneți că nu a existat o coordonare responsabilă și la înălțimea situației. Însă în comisia noastră a fost coordonare, deși suntem din tabere politice diferite și când luăm decizii, de pildă când vrem să amânăm uh, sloturile orare, n-am așteptat atunci Comisia Europeană. Am spus că suntem gata, textul Parlamentului European este gata. Coordonarea are loc aici, în sânul Parlamentului European. E drept că între statele membre e mult mai dificil, deoarece mizele naționale sunt naționale. Nu există o viziune europeană, ci avem o contrapunere de egoisme naționale acolo. Să un lucru pot să vă spun. Uh, și îl liniștesc astfel, sper, și pe domnul uh, Marinescu, care este specialist în domeniul aviației. Vreau să spun, următor, spun următorul lucru Comisiei Europene. Avem nevoie de textul cu privire la cerul unic european. Ajunge, domnule, de 20 de ani tot aud vorbindu-se despre acest text. Da, eram foarte mic atunci, eram tânără, dar deja pe vremea aia se vorbea despre cerul unic european. S-a terminat. Vrem acest text înainte de decembrie. Promisiunea Comisiei Europene trebuie respectată. Nu mai așteptăm. Nu ne mai putem permite să așteptăm. Dacă nu putem lega optimizarea fluxurilor de chestiunea uh, încălzirii climatice și dacă nu putem anticipa consecințele sociale care, iată, s-au dovedit, vă pot asigura că nu Așa vom reuși. Nu vom sta în genunchi în fața dumneavoastră. Nu ne vom uh, milogi la dumneavoastră. Promisiunea a fost făcută din partea Comisiei Europene. Am spus, suntem gata să lucrăm pe marginea cerului unic european. Acum mingea este în terenul dumneavoastră al Comisiei. Și eu voi face tot posibilul, voi fi cea care va garanta că acest text va ieși. Chiar dacă vor fi uh, conflicte la Consiliu, nu voi accepta ca această comisie de transporturi să nu primească acest text. Tot ce spun eu acum e filmat, e înregistrat, deci eu vă asigur că și noi, ca și Eurocontrol, avem nevoie de acest text de care se vorbește de atâția ani. După aceea, bineînțeles, va trebui să discutăm despre planul de relansare economică. Bineînțeles că trebuie să ajutăm sectorul aviației, însă trebuie să punem și niște condiții, să îl încurajăm să o ia în direcția cea bună. Nu mai putem avea o aviație ca cea de până acum. Avem nenumărate experiențe în Europa. De altfel, E păcat că nu avem o taxă pe kerosen. De ce nu spunem asta? Nu vrem asta taxă doar pentru a taxa aviația. Nu, pentru că cercetarea și dezvoltarea sunt o adevărată pârgă de acțiune. Acolo nu prea avem buget. Și dacă am avea o taxă pe kerosen, am putea plăti o parte din eforturile de cercetare și dezvoltare pentru acest sector, însă deocamdată nu există un impozit pe kerosen. Și peste tot în Europa, ca și în lume, mă gândesc la alternative, la trenuri, la trenurile de noapte care, iată, încep din nou să, să apară. Deci, haideți să nu pierdem timp, trebuie reconvertite multe profesii. Da, chiar dacă e o concurență puternică, va trebui totuși să facem așa fel încât anumite modalități de transport să fie, să se transforme în altele. Deci, uh, acel trafic să fie preluat de alte modalități de transport. În orice caz, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați prezentat. Deci, dragi colegi, dacă doriți uh, lămuriri, nu ezitați să transmiteți întrebări Eurocontrolului, care întotdeauna a fost la dispoziția dumneavoastră. Deci, întotdeauna vă mulțumesc pentru întreg studiul. Dragi colegi, veți primi textul uh, prin e-mail, dacă nu l-ați primit deja. Bun, acum trecem la propunerea noastră și aici trecem de la aviație la sectorul feroviar. Trecem la siguranța feroviară, eurotunelul și Brexitul. Vom avea un schimb de vederi cu doamna Elisabeth Werner, directoarea noastră de la DG Move, iubita noastră directoare. Deci, doamnă Werner, avem o prezentare a două propuneri legislative cu privire la consecințele Brexitului în ceea ce privește gestionarea eurotunelului. Vă mulțumesc! Aproape că ți-am mulțumit. Era să vă vorbesc cu tu. Deci, încă o dată, deci vă vom asculta timp de șapte minute. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Eu nu am slide-uri, deci voi încerca să vă prezint oral această propunere. Știți cu toții că tunelul din canalul Mânecii este o infrastructură unică din multe privințe, din punct de vedere tehnic al organizației și în ceea ce privește structura sa de guvernanță. Au avut o autoritate unică de siguranță de la începuturi, franco-britanică, E vorba de o comisie interguvernamentală înființată în 1986 prin tratatul de la Canterbury, pe baza căruia tunelul a fost construit și acum a devenit, și după care a devenit operațional. La vremea respectivă nu exista un achii comunitar în sectorul feroviar, deci directiva de siguranță rutieră sub forma sa actuală are o prevedere specifică pentru situații precum eurotunelul. Și în practic avem practic doar acest tunel de acest tip. Directiva permite permite autorității naționale să asume rolul autorităților de siguranță națională în ceea ce privește infrastructura transfrontalieră complexă. Însă această prevedere se aplică doar autorităților binaționale, deci între două state membre. Și aici încep problemele. Marea Britanie nu va mai fi un stat membru. Dat fiind că trebuie asigurată uh, o reacție coordonată în caz de incident uh, de securitate în tunel sau și în general da, pentru alinierea regulilor tehnice și cerințelor uh, legate de testările din tunel, deci de aceea credem că există motive puternice pentru a avea autoritate unică care să se ocupe de infrastructura acestui tunel. În contextul discuțiilor și negocierilor pentru Brexit, Franța consideră că o autoritate unică de siguranță ar trebui să fie soluția aleasă, din aceleași motive operaționale. Iar Comisia Europeană este de acord cu această poziție. Dat fiind că această justificare pentru autoritate unică și cu un set unic de reguli coronate pe întreg parcursul tunelului, dintr-o perspectivă europeană, bineînțeles, noi ne dorim ca regulile europene să uh, rămână în vigoare și să se aplice și pe partea britanică a tunelului. Tunelul are o parte franceză și una britanică, deci noi ne dorim un set unic de reguli pentru întreg tunelul. Aceasta este, deci, propunerea comisiei, care conține două elemente. Primul, o modificare a directivei cu prințe la siguranța feroviară 2007 978 pentru a permite înființarea unei autorități de siguranță unică cu un, cu un stat terț care să preia rolul autorității de siguranță cu respectarea anumitor condiții. Deci vrem să avem în continuare această structură interguvernamentală, însă acum nu va mai fi între două state membre, ci între un stat membru și un stat terț. Am propus de asemenea un mandat pentru Franța, o puternicire pentru Franța pentru a negocia și încheia cu Franța, cu Marea Britanie toate aranjamentele necesare pentru ca autoritatea aceasta să poată continua. Această împuternicire are drept condiție ca această comisie interguvernamentală să rămână autoritatea de siguranță și să aplice directivele de siguranță și interoperabilitate pe care le avem. Deci acestea trebuie să se aplice. Și în general, deci principiul din regulamentul feroviar comunitar. Cred că e destul de simplu, dar știți, la orice text juridic, la orice astfel de negociere trebuie prevăzută și posibilitatea unei divergențe de opinie, unui litigiu și în eventualitatea unui litigiu între Franța și Marea Britanie, astăzi, conform tratatului de la Canterbury, există un tribunal de arbitraj care trebuie să intervină. Prin împuternicirea mandatul pe care l-am dat Franței, acesta trebuie să se asigure că pe viitor orice litigiu care ar putea apărea în fața acestui tribunal de arbitraj. Deci dacă uh, litigiul respectiv are de a face cu dreptul comunitar, va trebui să se facă, uh, să se trimită speța respectivă și la Curtea de Justiție Europeană pentru uh, a avea pentru o întrebare preliminară. Acum, în ceea ce este o eventual procedură de infringement la adresa Marii Britanii, deci așa ceva nu va mai fi posibil. Deci vrem să ne asigurăm că pe viitor acest acord uh, britanico-francez va prevedea un mecanism pentru Franța în caz de litigiu pentru a prelua înapoi competențele uh, pentru partea franceză a tunelului în situații excepționale. De pildă, dacă trebuie luat o decizie urgentă, atunci înseamnă că Franța, adică dreptul comunitar, ar, uh, avea pre, ar fi prevalent. De asemenea, ne gândim la o altă eventualitate, bineînțeles sperăm să nu aibă loc, și anume ca Franța să aibă un drept de veto în această comisie interguvernamentală deoarece bineînțeles că nu poți forța Comisia Interguvernamentală să ia o decizie. Poți avea un litigiu, poți avea un tribunal, recurge la un tribunal sau poți avea și o uh, situație în care nu se poate ajunge la o decizie. Utilizatorii tunelului și ar putea să fie autorizați aici să intervină. E vorba de diferiți operatori feroviari care au concesiuni acolo sau concesionarii de a face și cu autorizările făcute și care vor fi emise în continuare de Autoritatea Unică de Siguranță. Deși aici vrem să fie respectat dreptul comunitar și Franța trebuie să se asigure că astfel de litigi vor fi trimise în fața tribunalelor franceze. Asta ne dorim noi. Deci avem nevoie pe de o parte de acest acord bilateral și pe de altă parte o modificare a directivei cu privire la siguranța feroviară pentru a permite acestei conferințe interguvernamentale să gestioneze în continuare eurotunelul, să avem mecanismul cu privire la soluționarea litigiilor, și să se îndeplinească toate condițiile din dreptul comunitar. După cum spuneam, acesta ar fi și temeiul juridic în caz de litigi, deci existența unui tribunal de arbitraj. Și dacă deci va fi uh, afectat dreptul comunitar, va trebui să fie sesizată Curtea Europeană de Justiție. Am spus că am dat acel mandat, acea împuternicire Franței, avem și uh, mandatul pentru modificarea directivei de siguranță rutieră. La discuții s-a văzut clar că de asemenea trebuie prevăzută posibilitatea, o posibilitate ca părțile britanice respectate de avocați britanici să se exprime în fața uh, CJ în caz de litigiu. Serviciile juridice, mai ales cele de la Consiliu, ne-au convins că în, pentru ca acest ultim element să fie posibil, e nevoie de un, încă un al treilea text pentru a modifica și extinde statutul Curții Europene de Justiție. Deci pentru a permite avocaților britanici să apară în fața curților de justiție și să apere anumite cauze ce țin de uh, autorizarea tunelului. E o procedură diferită, nu e textul pe care aveți, îl aveți astăzi. Propunerea este uh, ca, bineînțeles, curtea să fie consultată, procedura astfel ar dura mai mult E o eventualitate pe care trebuie să o luăm în uh, considerare în, în caz de litigiu. Însă vreau să spun foarte clar că nu vrem să împiedicăm nici adoptarea mandatului de negociere pentru Franța și nici uh, modificarea directivei cu privire la siguranță feroviară. E ceva de care avem nevoie mai târziu după ce noile măsuri intră în vigoare. De asemenea, vreau să vă informez că și consultările preliminare dintre autoritățile franceze și britanice vor avea loc în curând pe baza propunerilor făcute. E foarte clar că deocamdată suntem într-o fază explorativă. Legiuitorii vor fi cei care au prerogativa de a decide însă asta ne va permite totuși să aflăm până în septembrie dacă britanicii se implică într-adevăr în niște discuții constructive, deoarece practic nu mai avem mult timp pentru a găsi o soluție din punct de vedere operațional și al siguranței feroviere, dar uh, care să fie și viabilă din punct de vedere juridic. Iată cum stau lucrurile. Mai sunt și alte lucruri care nu sunt negociabile. În orice caz, această comisie intergovernamentală este autoritatea de siguranță, așa ne dorim și credem că acesta este cel mai bun rezultat legat de operațiuni și siguranță. Știm însă că poate că asta nu se va întâmpla, poate că britanicii nu vor accepta astfel de termeni și de condiții, prin urmare îi cerem Franței să se ocupe de măsuri uh, de urgență în cazul în care nu vom avea un acord. Dreptul comunitar și autoritatea franceză de siguranță să vor fi responsabile pentru partea franceză a tunelului. Asta se va întâmpla dacă nu va avea loc un acord. Eu sper că am reușit să vă dau uh, lămuriri legătură cu acest subiect care, de punct de vedere juridic, este destul de complex și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă Werner. Începem cu coordonatorii. Domnul Marinescu, două minute, vă rugăm. Ah, nu, se pas monsieur... Euh, nu, mă scuzați. Nu este domnul Marinescu. Bomborn, care se află aici cu noi în sală. Mă scuzați, nu v-am văzut, spune domnul Warburn. Doamnă Werner, vă mulțumim pentru prezentare. Multe elemente par promițătoare, însă clar există obstacole majore. Eurotunelul este uh, de interes vital pentru ei. Este conexiunea noastră față de o țară care va reprezenta o piață de exporturi majoră și pentru britanici e de mare importanță. E practic uh, cordonul care îi asigură legătura cu continentul european. Acum, care este punctul de vedere al PP-ului? Trebuie menținute obstacole transportare la un nivel minim și modul cel mai eficient este să menținem situația actuală, bineînțeles, în ceea ce este relațiile cu britanicii. Chestiunea cea mai urgentă, cum spunea și dumneavoastră, ține de jurisdicția CJE. CEJ. Chiar dacă sunt convins că și britanicii vor un transport uh, fără obstacole cu noi, uh, uh, atitudinea lor de respingere a CEJ va constitui o problemă, asta e clar. Ce veți face din acest punct de vedere și ce șanse credeți că are această strategie să fie încununată de succes. Acum, aș vrea să știu, s-au făcut evaluări cu privire la consecințele asupra companiilor transfrontaliere dacă nu există un acord referitor la aerotunel. Mă tem la micile companii care vor fi uh, grav afectate într-o astfel de situație. Deci, ce alternative propuneți pentru ca eurotunelul să funcționeze? Mulțumim, domnul Danielson, acum vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și reprezentantei comisiei pentru faptul că este aici. Am discutat de pe mai, mult, de mai multe ori despre Brexit aici în comisie și în Parlament de-a lungul anului. Din păcate, <laughs> toamna asta e uh, una dintre cele mai uh, înspăimântătoare care ne așteaptă. Nu știm ce se va întâmpla cu relația dintre UE și Marea Britanie. Câte chestiuni spinoase care trebuie soluționate încă n-au fost rezolvate. Noi, SND-ul, sprijinim, bineînțeles, uh, viziunea dumneavoastră, să dea un mandat Franței de negocierea unui nou acord cu Marea Britanie, să se facă modificările necesare la legislația relevantă pentru a ține cont de faptul că Marea Britanie devine stat terț. Și, bineînțeles, ideea e să avem o autoritate unică de siguranță, să aplice legea europeană și în ceea ce privește faza finală de arbitraj în caz de litigiu, aici, bineînțeles, ar trebui să se ajungă în fața cer. Am cerut și Serviciului Juridic al Parlamentului să analizeze fezabilitatea acestei abordări uh, din partea Comisiei. Cred că vom reuși să ajungem la un acord într-un fel sau altul. În ultimul rând, am o întrebare mai generală referitor la negocierile britanice, negocierile de Brexit. Eh, s-ar putea să avem un, un Brexit dur, chiar dacă încercăm noi să le evităm. Deci șansele sunt mari. Ce pregătiri face Comisia pentru situația asta? Uh, domeniul transporturilor, a conectivității. Cum veți implica Parlamentul European? Dacă ne confruntăm cu un Brexit dur, să zicem așa, pe marginea prăpastei la începutul anului, avem nevoie de niște măsuri pentru a apăra împreună interesele companiilor europene. Vă mulțumim, domnule Danielson. Acum îi dăm cuvântul domnului Riche. Mulțumim, doamnă președinte. Două comentarii prealabile. În primul rând, cât de important este acest tunel pentru UE și Marea Britanie? 25% dintre schimburile dintre continent și Regatul Unic trec prin Eurotunel. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, e foarte urgent să progresăm, deoarece la sfârșitul anului s-ar putea să ajungem în situația unui vid juridic în ceea ce privește controlul securității. E clar că e nevoie de autoritatea aceasta unică din partea tuturor uh, părților. Am avut ocazia de a discuta cu gestionarii și vă spun că ei își doresc ca aceasta să fie singura autoritate operațională cu capacitate de a acționa. Bineînțeles că sprijinim cele două propuneri făcute de Comisia Europeană. Am uh, auzit cu mare interes că veți veni cu a treia propunere, foarte bine, deoarece e importantă coerența juridică. E important să se facă acea trimitere de la um, Tribunalul de Arbitraj, la Curtea Europeană de Justiție. Toată lumea înțelege că va fi foarte greu. Deci intervenția CEJ în litigiile dintre UE și Marea Britanie reprezintă un subiect extrem de spinos în general. Da, nu cred că britanicii vor fi gata să accepte așa ceva. Și aș mai spune un lucru. Procesele de validare de, a deciziilor și a regulamentului vom vedea mai târziu ce se va întâmpla cu cel de-al treilea element, uh, Curtea de Justiție, da, e mai complicată de decizia și regulamentul trebuie puse în aplicare cât mai rapid. Trebuie să ajungem la o conformitate de plină a textelor între Consiliu și Parlament pentru a putea vota direct după acordul Comisiei pentru a vota direct în plen și de ce să fie puse în aplicare rapid. Deci, așa cum a spus și Comisia, va trebui deschise negocierile. Bineînțeles, pot avea loc discuții explorative în prealabil, însă adevăratele negocieri dintre Franța, care reprezintă Uniunea Europeană, care e împuternicită de UE să negocieze cu Marea Britanie, deci asta trebuie să se încheie, această negociere pe 31 uh, decembrie anul acesta. E extrem important ca acest text să fie adoptat cât mai rapid pentru că adevăratele negocieri să se deschidă. Deși problema Curții Europene de Justiție, bineînțeles, va, fi, va trebui dezbătut ulterior. În orice caz, o întrerupere a acestei legături de transport din cauza nesiguranței e ceva ce nici măcar nu ne putem închipui. Deci grupul nostru va sprijini acest text pentru a adopta cât mai rapid, așa cum își doresc și operatorii, pentru a putea începe cât mai repede negocierile cu Regatul Unit și mm, vă mărturisesc că am mari încrijorări în ceea ce privește ducerea la bun sfârșit acestor operațiuni până la sfârșitul anului. Vă mulțumim, domnul Cof are cuvântul acum. Sunteți conectat? Mr. Cuff, please press... Domnule Cuff, apăsați pe speak. My apologies. Uh... Îmi cer scuze. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. E foarte important și util util să analizăm îngrijorările existente cu privire la Brexit și viitorul eurotunelului. Am citit aseară de acest tratat de la Canterbury și nici măcar nu mi-am dat seama de complexitatea pe care o presupun schimbările care trebuie făcute. Sunt de acord că securitatea în Eurotunel, aceasta e abordarea cea mai importantă și da, partea britanică a tunelului ar trebui să intre sub incidența legislației europene. Nu putem să riscăm să fie fie reduse standardele de siguranță în cazul în care Brexitul va fi foarte dificil sau să existe divergențe pe viitor. Trebuie să ne asigurăm că Eurotunelul facilitează transportul și acesta nu este afectat negativ de Brexit. În același timp, în concluzie, aș mai spune următoarele. Există anumite implicații juridice în ceea ce privește Tribunalul de Arbitraj și Curtea Europeană de Justiție și aici va fi nevoie de analize aprofundate. Pe mine m-ar îngrijora mult faptul că Curtea Europeană de Justiție ar fi dată la o parte în orice fel de discuție în ceea ce privește dispute juridice. Legătura s-a întrerupt. Mulțumim, vă mulțumim, domnule Cof. Doamna Dalia are cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou, cred că această propunere nu presupune controverse. Noi nu avem nicio problemă cu faptul că Franța este cea care trebuie să se ocupe de negociere. E un o parte importantă din infrastructura UE și mulțumesc Comisiei că ne spune că uh, S-ar putea ca nu aceasta să fie singura situație de acest fel cu care să ne confruntăm, însă aceasta e o altă discuție. Apoi această comisie interguvernamentală și Comisia pentru Siguranță, acestea trebuie să fie menținute, au operat foarte bine până acum și au operat în beneficiul UE și în beneficiul Regatului Unit. Tot ceea ce facem acum trebuie să se continue, credem noi. În acest context, am, fără să repet ce au spus colegii, m-a surprins puțin cea de-a treia chestiune care a fost introdusă acum, în ultimul ceas, în legătură cu cele spuse în legătură cu avocații din Regatul Unit care să aibă acces la Curtea Europeană de Justiție. De ce s-a introdus acest element abia acum? Uh, pentru cât timp cred, când credem că va fi consultată Curtea Europeană de Justiție? Credeți că ar exista o problemă cu acest scenariu în Curtea de Justiție și dacă da, într-un asemenea context, atunci nu ne putem aștepta ca Regatul Unit să fie de acord cu un mecanism de soluționare a litigilor în care ei ar trebui să acționeze așa. Dacă Curtea nu dă un răspuns favorabil, atunci înțeleg de ce Regatul Unit nu voi fi de acord să facă parte dintr-un mecanism în care sunt dezavantajați în reprezentarea juridică. Așa că aș dori să ne spuneți mai multe de ce a apărut atât de târziu știu de ce, de ce nu s-a gândit nimeni la asta înainte. Apoi, în legătură cu Franța și Comisia Interguvernamentală, niciun fel de controversă. Mulțumim, doamna Bilbao, sunteți alături de noi, aveți un minut. Bună tardes de nuevo. Bună ziua din nou tuturor. În primul rând, vă mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-ați dat și Vă spun că și eu sunt de acord cu ideea că trebuie să avem o autoritate de securitate unică și de trebuie trebuie menținută interoperabilitate. Am avut ocazia de a participa la o întâlnire cu gestionarea acestei infrastructuri, ne-au spus ce îngrijorări au și cred că într-adevăr ar, ar fi logic uh, să fie Uh, responsabil uh, Curtea Europeană de Justiție pentru soluționarea litigiilor. Da, trebuie să obținem această conformare și trebuie de asemenea să sprijinim mandatul pentru ca Franța să poată negocia în condițiile cele mai bune, nu doar pentru gestionari, pentru operatori, ci și pentru pasageri și pentru IMM-urile care uh, asigură această conectivitate de-a lungul acestui cordon umbilical pe care nu vrem să-l tăiem sub nicio formă. Aș vrea să știu dacă ați luat legătura cu autoritățile britanice pentru a ști dacă sunt dispuse sau nu să ajungă la acest acord. Care ar fi eventualul rezultat? Pesimist și de data asta ca și la acordul general sau nu? Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Abucov. Un minut. Thank you very much, Chair. Um... Vă mulțumesc foarte mult. Cred că această situație pe care o avem legată de tunel ne oferă o imagine foarte clară a problemelor de după Brexit. Îmi amintesc că am uh, vizitat tunelul Împreună cu autoritatea de gestionare a tunelului eram singuri și mi explicau cum o companie privată a fost luată o statecă în negocierile între UE și Regatul Unit. Ca o companie privată, singura lor cale de a menține tunelul e să aibă și clienți și clienții sunt în scădere pentru, din cauza motivelor de securitate și schimbări de pe ambele părți. Îi sprijin pe colegii care au spus că Franța, ca stat membru care e cel mai interesat și cunoaște cel mai bine proiectul, să aibă un mandat din partea tuturor statelor membre și din partea Comisiei europene ca să inițieze și să gestioneze negocierile cu Regatul Unit și sper că vor exista reacții imediate de pe ambele părți, pentru că dacă pierdem acest proiect, o opțiune care se poate întâmpla pe, pe acum, pentru că ei pierd bani în fiecare zi, atunci ar fi o rușine pentru viitoarea generație. Generația de dinainte a făcut acest proiect istoric și iată că noi suntem pe cale să-l pierdem. Trebuie să găsim o cale prin care care să ajungem la un acord cu Regatul Unit și să ne asigurăm că este continuat acest proiect minunat, minunat. Mulțumim, domnule Novakov. M-am înscris doar pentru a vă spune tunelul, eurotunelul, acesta are o importanță foarte mare pentru funcționare în anii următori și mai ales astăzi există anumite neclarități, neclarități legate de Brexit. E un lucru pe care trebuie să-l evidențiem. Da, sunt de acord că e nevoie de o autoritate unică de securitate pentru tunel, pentru a evita și spuneați foarte bine orice fel de fragmentări în cadrele juridice și orice fel de consecințe care ar reieși de aici, în special pentru pasageri și pentru diferiții actori care utilizează utilizează tunelul. În caz de litigiul, litigiu apare, intră în acțiune lege, dreptul Uniunii și Curtea Europeană de Justiție, care să fie jurisdicția în matieră. Cred că e vorba de coerență juridică în Euro- pentru Europa. Avem o autoritate unică. Cine va finanța această autoritate unică? Eu nu știu astăzi cine o va finanța. Englezii vor continua să plătească sau nu, de exemplu. Mai au funcționari în această autoritate, da sau nu? Eu aș spune că nu, pentru că dacă nu, lucrurile devin complicate. Și apoi, Mie e puțin teamă partenerii noștri, britanicii, dacă nu acceptă competențele Curții Europene de Justiție. Ce facem? Cum se vor soluționa litigiile? Pentru moment, știți că în punctele de negociere pentru Brexit, aceștia nu sunt pregătiți să accepte competența pe care o are Curtea Europeană de Justiție. Și atunci, ce fel de securitate vom avea? Cum vom putea să acționăm? Oricum, mulțumesc serviciilor comisiei și domnule Richi, ați menționat și dumneavoastră acest fapt în legătură cu calendarul. Trebuie să ne mișcăm repede, pentru că dacă nu rezolvăm aceste mici probleme, care nu sunt de fapt mici probleme, atunci ar trebui să ne gândim la un plan de rezervă, la un plan B. să ne gândim dacă nu cumva am putea să avem două autorități, o autoritate britanică, o autoritate franceză, care să gestioneze tunelul cu aceleași reguli, de exemplu regulile europene. Chiar dacă cred că ar trebui să fie menținut, menținută autoritate unică. Doamnă Weber, aveți cuvântul. Doamna Rodeche, doamnă președinte, doamnă reprezentantă a Comisiei, vă mulțumesc pentru informații. Trebuie să continue traficul prin Eurotunel și după Brexit. E un lucru important. E important să se poată negocia pe toate aceste puncte. Și Țările de jos au fost afectate mult de criza coronavirusului, șomajul a crescut foarte mult și în Amsterdam, au avut de suferit foarte mult companiile din domeniul restaurantelor, hotelurile. Am pierdut foarte mulți turiști, ne-am dorit ca turiștii să vină din nou și de aceea e important să fie stimulat trans- transportul internațional feroviar. De aceea am această rugăminte pentru comisie să ajungem la un consens cât de repede. În aceste vremuri de criză trebuie să colaborăm și în interiorul Uniunii Europene, însă și cu colegii de pe cealaltă parte a canalului. Mulțumesc! Elizabeth, foarte repede, pentru că nu prea avem timp, doamnă Werner, două-trei minute. Îmi pare rău, însă trebuie să ne grăbim. Mulțumesc foarte repede și noi sperăm că aceste motive economice și de siguranță sunt cele care vor fi cele mai importante. Când am discutat întâi, existau două posibilități. Fie o soluție trebuia să fie găsită ca făcând parte dintr-un acord aprofundat în viitoarea relație UE-Regatul Unit sau acest fapt să fie unul separat. Și trebuie să fie ceva ce, atât cât e posibil, menține sistemul care există astăzi, care funcționează bine și nu văd nici nicio dorință de la niciuna din părți să se schimbe acest sistem. Dacă nu e stricat, nu îl reparăm. Însă avem nevoie de o soluție clară din punct de vedere juridic și noi avem încredere în faptul că francezii știu care e soluția cea mai acceptabilă pentru că ei deja sunt parteneri cu Regatul Unit în această comisie interguvernamentală, în acest organism comun. De aceea noi considerăm că așa e cel mai bine, să fie ceva separat de negocieri și să oferim încredere Franței pentru a negocia o soluție. Însă, bineînțeles, cum vă spuneam, pentru noi, vă spuneam în introducere, pentru noi importante sunt regulile de siguranță și interoperabilitate. Acestea trebuie să prevaleze când există un litigiu, trebuie să găsim o soluție aceste litigii, Tribunalul de Arbitraj și și mai mult, Curtea de Justiție. Toate acestea sunt ceva extraordinar, ce probabil nu va trebui să utilizăm niciodată, pentru că avem un sistem care funcționează. Și cred că acesta este, de fapt, răspunsul la întrebarea legată de strategia noastră, care e strategia noastră. Nu e ceva ce ar trebui să se utilizeze într-o situație normală. Se află acolo doar pentru scenarii puțin plauzibile. Dacă nu se ajunge la nicio soluție ca plan de urgență sau dacă nu mai funcționează Comisia Interguvernamentală, atunci soluția ar fi o separare, o separare funcțională a tunelului. Lucrurile ar deveni mult mai complicate pentru operatori Totul ar fi cu mult mai multă povară administrativă, însă în continuare nu ar însemna că trebuie să se închidă tunelul. Nu, trenurile trebuie să poată circula în continuare și cred că e atât de important acest fapt din perspectivă economică, încât, da, cu, va trebui să se găsească un aranjament și acolo. În termen mai general, v-aș trimite la concluziile domnului Barnier după ultima rundă, după evaluarea generală am fost implicați, bineînțeles, foarte mult pe partea transportului și pentru transport aviatic și rutier. Ce fel de măsuri vom lua în cazul în care nu există un rezultat pozitiv? Nu pot decât să vă trimit la notele informative pe care le-am pregătit deja, le cunoașteți, ați fost și dumneavoastră implicați pe măsurile de urgență pe care le-am pregătit anul trecut. În linii mari, sectorul industria, transportul, operatorii de aici sunt mult mai bine pregătiți acum. Așa că cred că totul se poate gestiona. Însă nu este rezultatul scontat, așa că noi continuăm să depunem eforturi, avem resurse umane implicate pentru toate acestea. Însă mă întorc la tunel acum. Aceste negocieri vor fi conduse de Franța, dacă veți fi de acord cu mandatul. Noi, concluzia, com Comisia vom fi asociați îndeaproape, noi discutăm cu ei frecvent, însă nu noi ne vom ocupa de negocieri, pentru că noi considerăm că aceasta e soluție separată pentru tunel, unică pentru tunel și de aceea considerăm să se procedeze așa. Mulțumesc! Mulțumim, Elizabeth. În orice caz, acesta este doar un punct de plecare. Abia începem acest dosar. Într-adevăr, Va trebui să analizăm totul îndeaproape, să vedem cum arată negocierile, Brexitul, astfel încât să nu punem probleme în mandatul general. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii și foarte repede acum aș dori să vă dau rezultatele voturilor din această dimineață. Rezultatele, iată-le. Amendamentele pentru doamna Gutajar, amendamente bugetare, toate amendamentele de compromis, 1 până la 10, 11, 12 au fost adoptate, 42, amendamentul 42 a fost adoptat, apoi bu, amendamentele privind bugetul general al Uniunii Europene pentru 2021, 1, 2, 3, 5, amendamentele acestea, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 au fost adoptate și vom la votul final al avizului, legislația cu privire la serviciile digitale, vom trece la acest vot, verific vorumul, vorumul îl avem, așa că până la orele 18 puteți să votați, iar rezultatul final pe acest raport vă va trans fi transmis în scris și va fi publicat pe site-ul comisiei noastre de transporturi. Stimați colegi, încheiem reuniunea comisiei noastre. Am terminat și ne revedem la următoarea reuniune care va avea loc la data de 23 septembrie. Am închis ședința. Mulțumesc! Ah, excusez-moi, je me suis un peu en... On se retrouve pas le 23 septembre. Mă scuzați, nu ne întâlnim la data de 23 septembrie, ci mâine la ora 9. Da, știu, ați fi vrut să fiți încă în vacanță. Nimeni nu a fost cu adevărat atent. Pe mâine, vă mulțumesc!